Allora, la seduta è aperta. Ședința, sesiunea se Allora, il primo punto all'ordine del giorno reca... Primul punct de pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului European și ale Comisiei cu în legătură cu concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie. Înainte de a începe discuțiile, aș vrea să vă informez dacă vreți să interveniți la procedura Cash ai, puteți uh, să o faceți prin înregistrarea obișnuită sau prin nou sistem care le permite deputaților să se înregistreze în mod electronic. Prin urmare, vă rog să aveți tot timpul la dumneavoastră cartelele de vot. Deci dacă vreți să vă înregistrați la Cash ai, vă rog să începeți să o faceți fără să așteptați sfârșitul discuțiilor. Acum îi voi da cuvântul imediat președintelui Consiliului, domnului Tusk Donald, te rugăm. A te la parola. Grazie, președinte, grazie, David. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, David. Sassoli, members of the... Domnul președinte Sassoli, stimați eurodeputați, permiteți-mi, vă rog, să vă prezint ultimul meu raport în urma Consiliului European. Haideți să ne concentrăm pe trei subiecte. În primul rând, Consiliul European condamnă acțiunea militară unilaterală a Turciei în nordul Siriei. Nimeni nu e păcălit de acel așa zis armistițiu. Trebuie oprită permanent acțiunea militară a Turciei, forțele armate trebuie retrase și trebuie respectat uh, legea umanitară internațională. Orice alt curs înseamnă suferință umană inacceptabilă, o victorie pentru Daesh, după cum și o amenințare serioasă la adresa securității europene. Consiliul European a reconfirmat solidaritatea deplină cu Cipru, el confruntându-se cu foră, forările ilegale în partea sudică, din partea Turciei. În ceea ce privește Brexitul, am uh, adoptat acordul obținut uh, de negociatorul nostru și de premierul Johnson. După cum bine știți, se bazează pe acordul pe care îl găsisem cu guvernul precedent. Sunt schimbări care vizează protocolul cu privire la Irlanda și Irlanda de Nord, adică backstop-ul irlandez. Președintele Johnson a acceptat să existe verificări uh, la punctele de intrare la vamă în Irlanda de Nord, în așa fel încât să nu existe verificări la frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord după aceea. Se va asigura, deci, integritatea pieței interne. Acordul revizuit a fost posibil și acceptabil pentru Uniunea Europeană din următoarele motive. În primul rând, ne-am bucurat de susținerea Irlandei. În al doilea rând, ne-am bucurat de susținerea Comisiei Europene asigurându-ne că toate obiectivele noastre de negociere fuseseră întrunite și nu în ultimul rând pentru că evită o ieșire haotică fără acord a Regatului Unit din Uniunea Europeană. De partea Consiliului, noi tocmai ce am finalizat pașii necesari, în așa fel încât la nivelul Uniunii Europene totul să fie aprobat, iar textele juridice se află în fața dumneavoastră acum. Parlamentul European are un rol de jucat și este unul deosebit de important. Situația este deosebit de complexă în urma evenimentelor ce s-au desfășurat pe parcursul weekendului în Regatul Unit și cu privire la procedura de extindere în baza articolului 30. Mă consult acum cu lider ca să vedem cum să reacționăm și vom lua o hotărâre în următoarele zile. E foarte clar că rezultatul consultărilor va depinde foarte mult de ceea ce hotărăște Parlamentul Britanic sau de ceea ce nu hotărăște acesta. Ar trebui să fim pregătiți pentru orice scenariu. Dar un lucru trebuie să fie cât se poate de clar. După cum am spus, premierul Johnson, sâmbătă, cum, cum a spus el, mă scuzați, niciodată o ieșire fără acord nu va fi decizia noastră. Și, nu în ultimul rând, liderii au avut o dezbatere foarte dificilă despre extindere. S-au dat recomandări foarte clare din partea Comisiei o majoritate covârșitoare a statelor membre a dorit deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. Dar, în ciuda acestui fapt, unanimitatea care s ar fi trebuit să se impună n-a fost posibilă săptămâna trecută. În opinia mea, a fost o greșeală. Am spus-o și în fața liderilor. Și să știți că am fost un pic mai direct de atât cu ei. Nu pot decât să sper că liderii vor trage concluziile necesare în momentul în care vor uh, decide sau vor purta discuția despre aderare înainte de summitul de la Zagreb în mai 2020. Împreună cu doamna președintă aleasă von der Leyen, liderii au discutat și despre viitorul Uniunii Europene în ceea ce privește agenda strategică, viitorul buget european și prioritățile noii comisii. Suntem hotărâți ca Uniunea Europeană să conducă bătălia împotriva schimbărilor climatice. E nevoie de o tranziție justă din punct de vedere social înspre o economie verde. Este nu doar o necesitate, ci și o oportunitate să ne îmbunătățim mediul, în același timp creând locuri de muncă. Vă spuneam, este ultima mea dată aici, împreună cu Jean-Claude Juncker, și aș dori să îmi exprim profundă apreciere față de acesta și față de munca domniei sale. Au fost cinci ani grei pentru Uniunea Europeană, dar iată că întotdeauna am cooperat în bună credință. Rolurile noastre, perspectivele noastre diferite, uneori au însemnat și dezacord politic, dar pot să vă spun cu mâna pe inimă că Jean-Claude a fost mereu extrem de dedicat Europei și a servit, a, a slujit Europa cum a trebuit și sunt onorat să te numesc prieten. Îți mulțumesc, Jean-Claude. De asemenea, vreau să mulțumesc Parlamentului European. Au fost cinci ani de bună cooperare. Dar nu înseamnă că am fost întotdeauna în acord unii cu alții, ba chiar din potrivă. Însă, eu mereu v-am respectat știind că împărtășim un obiectiv și anume acela de a proteja Uniunea și poporul nostru. Vă mulțumesc tare mult! Grazie, președinte! Vă mulțumim, domnule președinte Tusk. Acum îi dăm cuvântul președintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului European, dragi colegi, a fost uh, un moment uh, emoțional pentru mine săptămâna trecută când am participat la ultimul meu Consiliu European împreună cu bunul meu prieten Donald. Astăzi discutăm după ce am avut vreo 140 și ceva, 147 de consilii sau mai exact 148 de consilii la care am participat. E pentru a 150-a oară, 105-a oară, mă scuzați, când vă vorbesc aici, dumneavoastră, în acest for care este inima Europei, Europei și a democrației europene. A trebuit să discutăm despre plecarea Marii Britaniei și a fost dureros, trebuie să vă spun că mi-am petrecut o parte atât de mare din mandat cu Brexitul. Cu Brexitul. M-am luptat doar pentru ca Uniunea Europeană să facă tot ce e mai bun pentru cetățeni. A fost o risipă și de timp și de energie. Comisia a lucrat din răzputeri pentru a negocia și renegocia un acord cu Marea Britanie pentru a respecta decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană. Acum avem un nou acord – care, din nou, ar oferi o siguranță juridică pentru o retragere ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană. A fost nevoie de foarte multe eforturi și muncă pentru a ajunge la momentul acesta. L-am ascultat pe domnul Johnson, așa cum am ascultat-o și pe doamna May. Negociatorii noștri, mai ales Michel Barnier, încă o dată au lucrat practic uh, fără să se oprească, au dat dovadă de creativitate și de hotărâre. Acordul pe care l-am obținut cu guvernul britanic vine în urma solicitărilor Parlamentului. Și nu doar a Parlamentului European, ci și a celui britanic. Întotdeauna voi considera decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană um, în mod propriu, însă măcar cred că putem să noi uităm ochi în ochi și să facem tot posibilul și să spunem că am făcut tot posibilul pentru a asigura o ieșire ordonată. Și am făcut tot ce ținea de noi pentru a pregăti Uniunea Europeană pentru orice eventualitate, indiferent de ce se va întâmpla pe partea cealaltă a canalului Mânecii. Acum, trebuie să vedem ce se va întâmpla la Westminster. Vor urmări de aproape evenimentele de acolo, însă nu e uh, imaginabil că acest Parlament va ratifica acordul înainte ca uh, Camera Comunelor să ratifice. Deci întâi Londra, după aia Bruxelles și Strasburgul. Asta e ordinea lucrurilor. Domnule președinte, am discutat și în cadrul financiar uh, multianual, am discutat și despre cum va arăta acesta la ultimul Consiliu și vreau să spun pentru procesul verbal că sunt de părere că timpul ne presează, timpul se scurge și va trebui ca la Consiliu să se ajungă la un acord în Consiliu și nu numai. Dacă pierdem în continuare timp, atunci vom ajunge într-o constrângere financiară în primii doi ani ai cadrului financiar multianual. Este foarte important însă să ținem cont de faptul că statele membre și alți actori ar trebui să știe ce fel de cadru va fi valabil pentru următorii șapte ani. Au nevoie de aceste informații, studenții Erasmus, cercetătorii și mulți alții. Nu avem pur și simplu dreptul de a nu ține cont de acești parteneri foarte importanți în Uniunea Europeană. Nu putem să îi uh, derutăm complet pentru că noi nu suntem în măsură să ajungem la un acord. Și vreau să mai spun un lucru foarte clar. Comisia a propus un volum bugetar. Acesta este un minim necesar, un minim. Iar propunerile care sunt acum în lucru, ultimele propuneri ale, comisii, ale uh, președinției finlandeze, mă scuzați, nu sunt acceptabile. Europa și uh, viitorul ei nu pot fi conturate doar cu 1% din produsul social brut. Domnule președinte, aș vrea acum să vorbesc despre extindere. Sunt foarte dezamăgit de decizia, de fapt, de faptul că nu s-a luat o decizie în Consiliul European. Macedonia de Nord și Albania erau niște țări care aveau dreptul să aștepte deschiderea negocierilor. Au făcut niște eforturi extraordinare și a fost o greșeală amarnică să nu deschidem negocierile de aderare cu aceste două state. O mare greșeală, deoarece sunt afectate două țări și o eroare gravă, deoarece UE dă impresia că face promisiuni pe care nu le respectă și dacă facem noi asta, nimeni nu ne va respecta nicăieri în lume. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte Juncker. Acum, președinții grupurilor politice. Începem cu domnul Weber. Aveți cuvântul. Äh, mulțumesc. Vreau în primul rând să îi mulțumesc lui Donald Tusk pentru 5 ani de muncă, pentru Casa Comună a Europei. El uh, a ținut la oaltă Consiliul și a, uh, s-a asigurat că la acest nivel greoi se obțin progrese. Ai spus că suntem noi toți aici pentru ideea comună europeană și cred că putem să conchidem că e mai ușor să apărăm ideea aceasta aici, în Parlamentul European, decât în forul pe care îl reprezinți, Consiliul European. Deci mulțumesc pentru munca ta în numele PPE-ului. Dragi colege, dragi colegi, ultimul Consiliu European nu a luat deciziile pe care le-am fi dorit noi uh, despre Turcia. E vorba de o invazie în nordul Siriei care nu respectă dreptul popoarelor. Curzii au fost cei care au luptat împotriva uh, terorii islamiste, au fost omorâți în această bătălie 11.000 de curzi. Mai uh, uh, mulți luptători uh, ISIS uh, sunt acum acolo, nu știm dacă ei vor fi eliberați sau nu și este foarte păcat că Consiliul European n-a reușit să se impună aici, pentru că lista cu încălcările turce este uh, lucru lucru. E vorba de forajele ilegale în Cipru, e vorba de amenințarea cu refugiații, e vorba de înfrânarea libertății presei și acum e vorba de invazia Siriei. Deci mulți uh, își pun întrebarea unde este semnalul clar al Europei, de unde vine el? Și condamnăm faptul că el nu există. Apoi, suntem afectați. Despre afectare se vorbește la Consiliu, dar nu mai este suficient să ne referim doar la asta. Ar fi destule posibilități despre ce am putea să facem și noi, PP-ul, suntem de părere că cât timp Turcia dă dovadă de o atitudine agresivă, noi trebuie să vorbim despre niște consecințe serioase, inclusiv economice. Nu se poate ca Turcia, pe termen lung, să se bucure de accesul la piața internă, la Uniunea Vamală, dar totodată să manifeste un comportament agresiv. Apoi, cele mai mișcă e vorba de cadrul financiar multianual cu toate chestiunile financiare. Propunerea finlandeză este pur și simplu o provocare pentru Parlamentul European. Jean-Claude Juncker a spus și el, este insuficient să discuți despre temele viitorului în acest context, cu aceste sume. Până la urmă, Parlamentul European are un rol de jucat la CFM, iar Consiliul n-ar trebui să riște ca propunerile pentru viitor să cadă în Parlamentul European. De aceea, eu pledez pentru faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie dotată așa cum trebuie. Noi sarcini înseamnă și noi sume care trebuie puse la dispoziție. Și deja bugetul pentru 2020, de care ne vom ocupa în următoarele zile, este un preludiu pentru ce va veni. Nu se poate ca în ceea ce pește viitorul, tineretul, Erasmus, să facem uh, tăieri bugetare. Noi, PP-ul, nu vom tolera așa ceva. Și apoi, dragi colegi, am făcut o greșeală istorică. Consiliul a făcut o greșeală istorică săptămâna trecută. Albania și Macedonia de Nord sunt două țări cărora li se neagă perspectiva aderării și ne aflăm în fața unei întrebări. Ce vrem? Să exportăm stabilitate în Balcani sau vrem să importăm de acolo înspre Europa instabilitate? Aceasta este întrebarea, așa se pune problema. Și prin urmare, săptămâna trecută a fost o eșoare lamentabilă a Consiliului în acest uh, aspect. Noi am cerut foarte mult din partea acestor țări. Macedonia de Nord a trebuit chiar să-și schimbe numele în așa fel încât să se poată bucura de o perspectivă a aderării. Ei s-au strofocat, au depus toate eforturile și acum noi le trântim ușa în nas. Este o pierdere de credibilitate incredibilă la nivelul Uniunii Europene și asta este pe spuza, mă scuzați, este din cauza șefilor de stat și de guvern. Așadar, dragi colegi, Cred că trebuie într-adevăr să verificăm structurile. Acum se discută dacă putem să gestionăm altfel procesul de aderare, așa a spus Parisul. Sunt pentru, dar i s-a spus asta cumva înainte Macedoniei de Nord, i s-a spus asta înainte Albaniei? Nu, nu li s-a spus nimic despre asta. Prin urmare, noi nu trebuie să amestecăm acum niște subiecte care nu au fost de la bun început unele legate de celelalte. Dragi colegi, mai menționez un aspect de partid politic. PPE-ul, reprezentanții PPE-ului din Consiliul European au fost cu toții de acord în ceea ce privește perspectiva de aderare a um, Macedoniei de Nord și Albaniei. Mark Rutte și uh, Macron, doi liberali uh, din familia Renew, au fost cei care au pus bețe în roate procesului de aderare. Prin urmare, eu voi face tot posibilul în așa fel încât aceste țări să primească o perspectivă cum se cade. Și un ultim cuvânt despre Brexit. În ceea ce privește săptămâna aceasta, nu putem decât să așteptăm frumos să bem o cafeluță, să vedem ce se va întâmpla în următoarele ore la Londra. Sau nu știu, am zis cafea, spune vorbitorul, trebuia să spun ceai. Eu însă am o perspectivă mai degrabă europeană. Este foarte important să existe un compromis. În așa fel încât uh, să se avanseze. Într-adevăr, Johnson și Michel Barnier au găsit un compromis în ceea ce privește lipsa unei frontiere dure între Irlanda și Irlanda de Nord, dar acum totul ține de Camera Comunelor și de Camera Superioară a Lorzilor. Se va lua o hotărâre acolo, după care să vedem cu ce rezultat, dacă amendamentele vor fi acceptate sau nu. Prin urmare, suntem în continuare la mâna Londrei, o așteptăm, iar ce contează pentru noi, uh, Parlamentul European, este faptul că trebuie să avem același drept, trebuie să facem evaluare propice a textului care este pe masă. Nu are niciun rost să ne grăbim, avem același drept să discutăm și noi la nivelul Comisiei AFCO, după care la plenară, după discuții, să putem interveni. Deci nu cred că săptămâna aceasta se va lua o decizie din partea noastră, așa că Parlamentul European este ultima instituție care să facă evaluarea finală. Și nu este doar o evaluare tehnică, noi facem și o evaluare politică a tratatului. Ultimele zile însă ne-a oferit o oportunitate. Putem să obținem o bună evoluție în acest scenariu negativ oricum al Brexitului, în așa fel încât să rămânem într-o relație de prietenie în Uniunea Europeană cu Regatul Unit și să privim înspre viitor uh, în perspectiva bunelor relații. Mulțumesc. Președinte... Mulțumim, domnule Weber. Acum are cuvântul doamna președinte Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Tusk. Aș vrea să profit de această dezbatere de astăzi pentru a vă transmite un mesaj de recunoștință din partea grupului meu. E adevărat că am avut și multe momente de neînțelegeri între Consiliu și Parlamentul European, Însă, pe de altă parte, ar trebui să recunoaștem și eforturile pe care dumneavoastră personal le-ați făcut de multe ori, tocmai pentru a reuși să ajungem la obiective comune. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Consiliul European uh, avea o importanță deosebită în momentul actual. Pe de o parte așteptam să vedem ce se întâmplă cu Brexitul, pe de altă parte începutul unui nou mandat care va fi crucial și pentru care încă nu avem un buget. Brexitul este un proces dificil și dureros pentru toată lumea. Socialdemocrații și-au dorit întotdeauna ca Regatul Unit să rămână în interiorul Uniunii. Și în acest proces fiecare pas făcut este important, așa cum a fost și pasul făcut de Parlamentul de la Westminster sâmbătă, când a adoptat un amendament pentru a evita un Brexit fără acord. Camera Comunelor acum trebuie să continue această procedură și să se pronunțe asupra acordului și doar atunci atunci când vom ști care este decizia acestui for, Parlamentul European va putea să-și asume responsabilitatea și să acționeze. Aș dori să mulțumesc în acest context uh, pentru eforturile făcute de domnul Barnier și de unitatea de care au dat dovadă cei 27. Știm că Uniunea aduce forța. Această coerență pe care Consiliul a știut să o mențină de-a lungul negocierilor pentru Brexit, cred că este cea de care trebuie să dăm dovadă și acum pentru a marca noul drum al UE pe următorii 5 ani. Dacă dorim să fim credibili cu adevărat, cred că ar trebui să trecem de la declarații la acțiune. La ultimele alegeri, cetățenii ne-au cerut o nouă Europa, una mai ecologică, care să susțină statul de drept cu curaj, care să apere drepturile sociale și egalitatea și o Europa mai transparentă în ceea ce privește luarea de decizii. De aceea sperăm ca Consiliul European să dea dovadă de leadership și să-și asume angajamente față de provocările actuale. În primăvara aceasta, Comisia Europeană a mizat pe o Europa neutră din punct de vedere climatic până în 2050, însă, din păcate, această propunere nu are o susținere unanimă din partea guvernelor europene. Socialdemocrații au reușit ca acest uh, nou acord ecologic să fie o prioritate absolută pentru noua comisie. Însă aceasta va avea reușită doar dacă îi asigurăm și resursele necesare, pentru că nu putem accepta ca micile companii, familiile sau lucrătorii să plătească această factură a tranziției ecologice. Avem nevoie de un plan de investiții care să facă finanțarea necesară și echitabilă, lucru pe care îl putem obține doar cu un CFM ambițios. Parlamentul European și-a stabilit obiectivele în ceea ce privește bugetul în uh, noiembrie anul trecut. De atunci am așteptat ca Consiliul uh, să spună ceva. Poziția noastră a rămas aceeași și dorim doar un buget care să aibă noi resurse proprii, care să țină cont de prioritățile noastre. Doar în felul acesta putem promova noi instrumente fără să reducem bugetul la politici absolut fundamentale pentru UE, cum ar fi agricultura, coeziunea sau pescuitul. Trebuie să garantăm resurse suficiente pentru noile provocări, precum migrația, acțiunea externă sau apărarea, și trebuie să oferim răspuns în fața dificultăților economice cu care se confruntă mulți cetățeni. Am reușit să introducem între prioritățile viitoarei comisii ajutorul pentru șomaj european, măsuri pentru a lupta împotriva sărăciei copiilor și garanția pentru tineri. Până la urmă vom putea susține doar un buget ambițios pentru ca Europa să crească în continuare. Acesta este singurul obiectiv și de aceea nu vom accepta nimic sub pragul de 1,3% din VNB. Fără o finanțare adecvată, care să ne permită să ne asumăm responsabilitățile, nu putem merge mai departe pentru că Comisia nu își va putea îndeplini programul. Uniunea pierde din credibilitatea sa atunci când le cere vecinilor să facă reforme și după aceea, după ce și-au îndeplinit obligațiile, le închide ușa în nas. Iată de ce susținem în continuare deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania. Bineînțeles că mai sunt multe de făcut. Negocierile sunt un drum lung, însă acesta trebuie îndeplinit pentru a oferi garanții la nivelul UE. Trebuie să terminăm procesul uh, de aderare pentru Balcanii Occidental pentru a asigura stabilitatea regiunii și a întregii Uniuni ne așteptăm de asemenea mai multe ambiții la nivel internațional. Susținem uh, faptul că uh, Consiliul a condamnat acțiunea Turciei, deși uh, lamentăm faptul că nu s-au luat și măsuri concrete. Și aici vreau să profit de ocazie pentru a transmite un mesaj de solidaritate față de Cipru. Nu vom permite ca Turcia să continue cu perforările ilegale în acea zonă exclusivă economică a Ciprului și cerem să se respecte suveranitatea acestei țări. Dragi colegi, mai avem multe de făcut. Avem nevoie de ambiții, de un angajament clar împreună între noi toți. Parlamentul European va fi la înălțimea așteptărilor și sperăm ca și Consiliul să fie conștient de această responsabilitate care îi cade pe umeri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Cioloș, vă rog. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dragă Donald, te apropii de sfârșitul mandatului tău. Am avut ocazia să lucrez cu tine când am fost membru al Comisiei eh, și la Consiliu și acum din partea Parlamentului European și țin să spun astăzi aici că întotdeauna ți-am apreciat calitățile faptul că te-ai luptat pentru Europa și ai contribuit la unitatea europeană. Ai fost primul președinte al Consiliului eh, din Europa de Est, deci țin să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește concluziile, concluziile Consiliului. Referitor la Brexit, începem deja să fim obișnuiți. Credeam că vedem luminița de la capătul tunelului, însă de fiecare dată, sistematic, prietenii noștri britanici dau dovadă de multă imaginație și iată, mai prelungesc acest uh, parcurs și uh, lasă ca decizia finală să fie așteptată. De- ziarele britanice critică mult instituțiile europene pentru excesul de creativitate. Să vedem acum că și britanicii sunt capabili să dea dovadă de aceeași creativitate. Însă cu atât mai bine dacă e pentru cauza cea bună. Însă, în orice caz, în ceea ce privește Parlamentul European, trebuie să spunem că noi salutăm faptul că acum avem un acord și încă o dată îi mulțumesc domnului Michel Barnier și echipei dumnealui pentru munca depusă. E absolut esențial pentru noi ca Uniunea Europeană să iasă din Uniunea Europeană cu un acord. Acum așteptăm ca Parlamentul Britanic să-și facă și să-și încheie treaba și foarte clar trebuie spus că noi nu putem lua o decizie în Parlamentul European înainte de a avea o decizie definitivă și o ratificare definitivă a acestui acord în Parlamentul Britanic. Ne vom asuma răspunderile, responsabilitățile și așa cum a spus și Manfred, nu Parlamentul European trebuie acum să se grăbească pentru a-și face treaba. Și cu siguranță nu săptămâna asta va fi posibil să încheiem aceste eforturi. Acum, în ceea ce vrește celelalte puncte evocate de la Consiliu, mă voi referi la buget și la procesul de extindere. Referitor la buget, uh, Grupul nostru a participat la redactarea rezoluției Parlamentului European care solicită foarte clar uh, un buget ambițios. Și Parlamentul își va asuma responsabilitatea în această privință, nu doar pentru a cere un buget puternic, ci pentru a arăta că Uniunea Europeană nu are cum să se clădească doar prin negocierea de cifre, ci prin ambiție. Și bugetul nu are cum să însemne doar o repartizare a contribuțiilor financiare ale statelor membre. Dacă într-adevăr avem o adevărată ambiție europeană, trebuie să facem eforturi reale în ceea ce privește resursele proprii și să demonstrăm că Uniunea Europeană poate să aibă un buget european, în adevăratul sens al cuvântului. Acum, referitor la extindere în calitate de cetățean român. Deci eu provin dintr-o țară care a beneficiat foarte mult de pe urma extinderii, trebuie să vă spun că sunt uh, ferm convins că politica de extindere trebuie să rămână în miezul politicilor europene. Nu ne putem închipui o Uniune puternică fără să fim deschiși față de vecinii noștri și, fa- și fără să fim deschiși față de cei care cred poate mai mult în Uniunea Europeană decât anumite țări care se află deja în Uniunea Europeană. Deci porțile Uniunii Europene trebuie să rămână larg deschise. Uniunea Europeană trebuie să fie întotdeauna un vector extraordinar de reforme democratice. Nu le putem solicita acestor țări să facă reforme fără să le oferim o perspectivă clară, ambiție clară în ceea ce privește posibilitatea de a adera. Înțeleg uh, grijorările și dorința de a aprofunda proiectul european în perimetrul său actual, inclusiv dorința de a reforma instituțiile europene și de aceea sprijinim foarte mult organizarea conferinței cu privire la viitorul Uniunii Europene, însă asta nu ar trebui să afecteze ambițiile Uniunii Europene în ceea ce privește extinderea. Deci porțile noastre trebuie să rămână deschise. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum domnul președinte Lambert are cuvântul. Dragi colegi, am senzația de deja vu. Chiar și uh, britanicii folosesc această expresie pentru a descrie acest sentiment. Am impresia că refacem ce s-a întâmplat deja în decembrie 2018, când Consiliul sărbătorea un acord cu prim-ministrul britanic de atunci. Și știm ce s-a întâmplat după aceea la Parlamentul britanic cu acel acord sau ce nu s-a întâmplat. Deci, iată, ne-am întors la același punct. Am văzut o altă variantă a acelui acord, dar nu totul depinde de Camera Comunelor sau Camera Lorzilor. Parlamentul britanic trebuie să facă o mișcare inteligentă. Fie ratifică, și insist asupra acestui termen, ratifică, nu oferă un consens larg, deci ratifică acest acord și atunci Parlamentul într-adevăr își va face datoria. Și nu pot să-mi imaginez, domnule președinte al Consiliului, că Consiliul nu va permite Parlamentului să aibă tot timpul necesar pentru a completa și finaliza procesul de ratificare. Știu că șefii de state și de guverne au respect față de acest Parlament, chiar dacă uneori am avut fricțiune între noi, dar știu că există un respect reciproc și îmi doresc să rămână așa. Now, it can... Pe de altă parte, s-ar putea ca Parlamentul Britanic să refuze această ratificare. În acest caz, n-aș avea de spus decât un singur lucru. Dacă nu dorești sau nu vrei să o faci, uh, dragă coleg sau dragi colegi de la uh, Parlamentul Euro Britanic, trebuie să aveți curajul să uh, acordați fie, uh, să puneți fie acest acord al lui Teresa May, fie celălalt acord în fața poporului britanic, să-i lăsați pe ei să aibă un cuvânt de spus. Și cred că aceasta este singura modalitate în care se poate ajunge la o decizie, pentru că știm că, într-un fel sau altul, până la urmă vom avea o alegere britanică pe care să o respectăm. Uh, Vom lupta, noi luptăm pentru rămânerea regatului britanic, însă dacă o majoritate acceptă acest acord, noi respectăm această decizie și, bineînțeles, într-un mod prietenos, ca să spun așa. Și acum câteva cuvinte legate de extindere. Pentru noi este clar că Balcanii Occidentali au o vocație europeană și cred că nu este în interesul nimănui, nici pentru cetățenii de acolo, nici pentru cetățenii UE, să permită ca aceste țări uh, să fie abandonate, pentru că știm uh, foarte bine că asta înseamnă să rămână în afara democrației și a statului de drept. Deci vocația lor europeană este indiscutabilă pentru noi. Decizia luată la nivelul Consiliului și mă bucur că v-am auzit ce ați avut de spus domnule Tusk și domnule Juncker pe această temă, refuzul de a respecta angajamentele noastre, pentru că despre asta este vorba pentru a deschide negocierea cu Albania și Macedonia de Nord, asta înseamnă că i-am abandonat și este o greșeală gravă din partea Consiliului European, care bineînțeles avea nevoie de unanimitate, deși știu că majoritatea membrilor Consiliului dorea să dea undă verde, însă și avea dreptate domnul Weber, doi șefi de stat uh, și de guvern sunt cei care au luat decizia de a bloca procesul și insist asupra faptului că era vorba de deschiderea negocierilor, nu de finalizarea lor, pentru că mulți spuneau, da, dar trebuie întâi să aprofundăm Uniunea. N-are niciun sens, pentru că știm că aceste negocieri oricum o să dureze mult și vom da tot timpul necesar pentru a ajunge la această aprofundare, bineînțeles dacă există voința politică de a o face. Și aduceți-vă aminte, atunci când domnul Macron uh, a fost ales, uh, l-am sărbătorit ca pe marele european, însă până la urmă vedem că nu e atât de mare și nici atât de european. Mulțumesc. Mulțumesc! Președinte Bai, prego, a lei la parola. Domnul președinte Bai, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Turcia este foa, a ocupat practic multe din dezbaterile de la Consiliul European și de 45 de ani, Turcia ocupă de altfel și o parte a teritoriului Ciprului, stat membru care nu este apărat de agresiunea permanentă din partea Turciei. Turcia care face din ce în ce mai multe forari ilegale în apele teritoriale ale Ciprului. De câteva săptămâni, Turcia de asemenea a întreprins o acțiune militară ilegală, încălcând toate regulile de drept internațional și asta în nordul Siriei. E o acțiune militară care, bineînțeles, are ca efect întărirea Daeshului sau al Nosra, grupuri jihadiste și știm că în ultimii ani uh, 5,6 miliarde de euro au fost banii plătiți de OE în cadrul politicii migratorii. Însă, iată, Turcia, știm că a controlat prost fluxurile migratorii, Erdogan nu face decât să șantajeze din ce în ce mai mult, amenință statele europene că va da drumul, practic, la acest baraj și că vor năvăli peste noi milioane de, mi- de migranți. Deci, câte miliarde de fonduri de preaderare au fost cheltuite astfel? Și iată, în loc să suspendăm procesul de aderare, noi încă mai discutăm. E urgent să punem capăt în mod definitiv acestui proces de aderare cu Turcia. Turcia nici din punct de vedere istoric, nici cultural, nici geografic nu face parte din Europa și astăzi nu demonstrează decât că apără niște interese complet opuse intereselor națiunilor europene. Dezbaterea din Consiliu de asemenea s-a referit la CFM, la cadrul financiar multianual. S-a vorbit despre resursele proprii, spunând că o soluție pentru resursele proprii ar fi taxele. Bineînțeles, taxe pe carbon, pe plastic, plastic, fiscalitatea care e din ce în ce mai uh, împovărătoare cu un singur pretext, cel ecologic. Însă ce coerență există să închei acorduri comerciale, să reduci drepturile vamale, să ai din ce în ce mai multe acorduri de schimb cu toată lumea, cu țări care nu respectă nicio normă de mediu și în același timp să vii cu încă un strat suplimentar în uh, această prăjitură cu mii și mii de straturi fiscale. Companiile europene vor avea de suferit, puterea de cumpărare a compatrioților noștri va avea de suferit. Acum, în ceea ce privește bugetul european, pentru a rezuma lucrurile, plătiți mai mult pentru a obține mai puțin. Țara mea, Franța, a plătit aproape 100 de miliarde de euro în ultimii 20 de ani. Și cu pentru ce rezultate? La PAX primește mai puțin bani și asta nu va face decât să slăbească și poate chiar să distrugă agricultura franceză. Un agricultor se își ia viața odată la două zile acum în Franța. Deci trebuie să schimbăm direcția, să avem o formă de cooperare mai puțin costisitoare. E nevoie de niște măsuri de protecție și să nu încercăm tot să integrăm așa în marș forțat și să intrăm în liber schimbismul uh, uh, mondial. Vă mulțumesc. Domnul Van Orden acum. Uh, mulțumesc, domnule președinte am cerut Uniunii Europene să dea dovadă de flexibilitate și toleranță față de Brexit și am văzut uh, în ultimele negocieri acest lucru și la Consiliul European că s-a schimbat complet atmosfera și uh, grație lui Michel uh, Barnier, domnului Juncker și domnului Tusk pentru aceasta. Sper să se facă o reflexie bună, să vedem de ce într-adevăr britanicii au ales acest lucru și uh, Sper că în decembrie 2020 să se ajungă la niște soluții tehnice alternative pe lângă controlele vamale. Domnule președinte, președinții și uh, șefii de stat și de guvern de la Consiliu au ajuns la un acord și doresc să meargă mai departe. Doresc un consimțământ din partea acestei instituții, lucru pe care trebuie să-l facem foarte rapid. Până la, la urmă, termenul de plecare de 31 octombrie n-a fost stabilit de guvernul britanic, ci de Consiliul uh, European în aprilie. Și nu avem niciun fel de chef să extindem acest termen. Unii colegi au spus că să vedem cum va răspunde Parlamentul Britanic, însă eu spun că sarcina noastră este separată, n-ar trebui să ne distragă atenția altceva și nimeni de aici, nici măcar domnul Verhofstadt, care putea, ar putea să-și preia rolul de domnul Bercow al Bruxelului. Oricum, trebuie să vedem ce se întâmplă pentru a oferi semnalul pe care unii dintre cei de aici doresc să-l oferă. S-ar putea să apară probleme, însă nu este sarcina noastră să ne implicăm și cred că a sosit momentul să sărbătorim pentru că toate celelalte agende politice alternative ne arată că Uniunea Europeană ar putea fi decisivă atunci când contează și Uniunea Europeană n-ar trebui să facă o altă greșeală, să rezolvăm cu Brexitul odată pentru totdeauna, fără prea multe întârzieri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul uh, Șirdevan. Mulțumesc, domnule președinte. Rezultatele Consiliului de săptămâna trecută lasă multe întrebări deschise, dar în mod evident nici nu au dus la soluționarea anumitor probleme. Ba din potrivă, la anumite chestiuni au uh, înrăutățit status quo-ul. În ceea ce privește aderarea Macedoniei de Nord și Albaniei la Uniunea Europeană, la Consiliu s-a declarat o criză de guvern în ceea ce privește, s-a declanșat, mă scuzați, o criză de guvern în ceea ce privește Macedonia de Nord, iar în ceea ce privește obiectivele ambițioase de climă, se pare că unii șefi de stat și de guvern, într-adevăr, nu știu ce soluții să găsească. Dar mă bucură totuși foarte tare că Consiliul a preluat evaluarea politică a grupului meu și împărtășește ideea că intervenția Turciei în nordul Siriei, războiul uh, față de curzi, nu sunt lucruri acoperite de dreptul internațional și, prin urmare, contravine dreptului popoarelor. Comisia are aceeași analiză și atunci mă întreb, de ce rămâneți doar la nivel declarativ. De ce nu luați măsuri? Au fost deja numite măsuri de la un spectru politic cu care nu m-aș fi gândit să fiu de acord. Trebuie oprit exportul de arme înspre Turcia, de exemplu. Și mai important decât atât, trebuie să recunoașteți gestionarea autonomă a curzilor din regiune. Această, polit- această presiune politică față de Turcia ar proteja regiunea și ar proteja în special pe curzi. Iar în ceea ce privește Brexitul, Grupul meu în anii trecuți și-a adus constructiv aportul la găsirea unei uh, soluții față de Brexit. Vom face asta în continuare. Dintotdeauna prioritatea noastră a fost să asigurăm menținerea procesului de pace în Irlanda de Nord și să asigurăm respectarea dreptului cetățenilor. Într-adevăr, acum există un acord, dar se pare că are mari dificultăți de a trece de Camera Comunelor. Avem nevoie de un text aprobat și ratificat din partea Londrei și dacă se ajunge într-adevăr la asta, abia după aceea noi ne vom preocupa de această problemă cu timpul de care avem uh, nevoie. Pot să vă ofer garanții din partea grupului meu și dacă până la urmă nu vine niciun text din partea Londrei, ceea ce se și poate întâmpla în următoarele zile, atunci probabil șefii de stat și de guvern vor trebui să iau o decizie în ceea ce privește prelungirea uh, articolului 50. Faceți în așa fel încât poporul britanic să poată să-și mai exprime odată opțiunea, pentru că mi se pare că uneori astfel de probleme se pot rezolva de la sine. Și la sfârșit, un cuvânt sau o apreciere personală. Domnule Tusk, uneori am avut diferențe pe conținut, să zicem așa, dar vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și în ceea ce privește viitorul dumneavoastră, toate cele bune. Onorevole Gheonghiuzi, prego. Acum are cuvântul uh, domnul Gheonghiuzi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mă limitez doar la Brexit. E un subiect pe care încercăm să-l tot soluționăm în ultimii trei ani, de când am aflat care a fost rezultatul de la referendum. Să știm clar, rezultatul trebuie respectat, deși diferența a fost mică. Marea Britanie trebuie să părăsească UE și să-și asume consecințele plecării. Și domnul Juncker avea dreptate când spunea că nu trebuie acordată o prelungire, indiferent de faptul dacă există un acord sau nu Marea Britanie trebuie să iasă din UE. Și cred că asta ar fi și în interesul Uniunii Europene, să lase Marea Britanie să iasă din Uniune. Decizia luată de cetățenii britanici în urmă cu trei ani nu a venit uh, ca o surpriză enormă. Euroscepticismul are mari tradiții în Marea Britanie, de pe vremea lui Henry al VIII-lea. E vorba de gândirea geopolitică a britanicilor. Uh, E o tradiție de 500 de ani pe care n-am cum, nu am decât, nu am, pe care nu pot decât să o respect. De aceea cred că și Uniunea Europeană trebuie să știe clar cu ce confruntări, uh, cu ce provocări se confruntă și să știe clar care sunt prioritățile. Europa trebuie să facă față migrație, uh, diferențelor economice, schimbării climatice și trebuie să vină cu o soluție. Și dacă Uniunea Europeană vrea să aibă câștig de cauză, atunci trebuie să scape de toate obstacolele. Această oboseală post-Brexit uh, clar s-a instalat. Ne gândim de asemenea și la condițiile pentru noile state candidate, de asemenea trebuie să știm foarte clar ce vom face față de cei care vor să saboteze procesul din exterior și din interior. Deci decizia britanicilor a fost luată, asta e, a venit momentul să mergem mai departe. Acum îi dau cuvântul doamnei Hübner, două minute. Uh, President Tusk. Mulțumesc, domnule președinte Tusk, domnule președinte Juncker, dragă Donald, dragă Jean-Claude. Vă mulțumesc pentru angajamentul față de Europa și comentariile făcute legate de procesul de extindere astăzi. Am să mă refer la Brexit. În următoarele zile, sarcina noastră va fi să evaluăm acest acord de retragere și să oferim consimțământul informat. Sperăm să facem față uh, unor rezultate uh, imprevizibile într-o situație complexă pe votul din Parlamentul Britanic, însă e clar că acest consimțământ uh, va fi dat doar după procesul de ratificare din Regatul Unit. Unit. Într-adevăr, avem senzația de deja vu, nu știm uh, ce fel de majorități uh, vor apăra la Camera Comunelor și care va fi rezultatul final al acelui vot. Mai ales este dificil să ne pronunțăm astăzi în legătură cu viitorul votului asupra uh, rezoluției care se va prezenta. Încă o dată trebuie să ne confruntăm cu o doză mare de nesiguranță în acest proces lung și sper uh, ca uh, perioada de tranziție după această nouă extindere să fie una utilizată în mod eficient pentru a deveni parteneri apropiați, să ajungem la un acord cât mai bun în ceea ce privește relația noastră viitoare. Aș vrea în încheiere să subliniez faptul că uh, ce s-a vorbit în presă în legătură cu libertatea cetățenilor, libertatea de mișcare, utilizarea legislației secundare, ceea ce am aflat la audierile pe care le-am avut cu cetățenii, toate acestea ne arată că există un risc ca toate aceste drepturi să nu fie respectate pe viitor. Și cred că ar trebui să ne amintim că uh, drepturile cetățenilor UE în Regatul Unit sunt incluse în acest acord care va fi supus unei ratificări formale. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Silva Pereira, două minute. Mulțumesc. Consiliul European a obținut un nou acord de retragere cu guvernul britanic. În sine, acesta este un lucru bun. Dovedește, fără doar și poate, că Uniunea Europeană nu există pentru a face viața grea Regatului Unit. Ba din potrivă, noi am fost în măsură să negociem acordul de retragere cu trei premieri diferiți domnul Cameron, doamna May și acum domnul Boris Johnson. Un acord ne va permite să facem un Brexit ordonat, evitând catastrofa ieșirii fără acord. Dar mai știm un lucru. Până astăzi, Parlamentul Britanic nu a luat nici un fel de decizie cu privire la acest acord propus. Poziția acestui Parlament, poziția grupului nostru este fără echivoc. Noi nu vom da niciun fel de consimțământ, nu vom face niciun vot până ce Parlamentul Britanic nu a aprobat acordul. Și acum permiteți-mi să fiu cât se poate de clar în exprimare. Consimțământul Parlamentului nu înseamnă doar consimțământul plenare, înseamnă uh, și consimțământul comisiei noastre AFCO pentru afaceri constituționale. Și când spunem că Parlamentul Britanic trebuie să facă aprobarea mai întâi, ne referim la Parlament în ansamblul său, cu Camera Comunelor și Camera Lorzilor. Și când spunem că acordul trebuie să fie aprobat, Asta înseamnă că ne referim la tot procesul, inclusiv ratificarea prin Parlamentul Britanic și asta după ce toate amendamentele au fost analizate, inclusiv uh, acel amendament care spune că poporul trebuie să se exprime într-un al doilea referendum. Parlamentul European va fi gata să intervină de îndată ce Parlamentul Britanic e gata și el. Și dacă e nevoie de o prelungire, atunci poziția Parlamentului deja există și este foarte clară. Noi vom susține această intervenție și susținem cea mai importantă declarație politică făcută astăzi de domnul președinte Tusk, și anume că decizia noastră nu va fi niciodată să avem un Brexit fără acord. Și cu siguranță Consiliul se va putea bucura de sprijinul grupului nostru și, de fapt, de sprijinul întregului Parlament European. Mulțumesc! Mulțumim! Două minute și jumătate, domnul Verhofstadt. Uh, first of all, I want to... În primul rând, aș vrea să-i spun domnului Van Orden că mă simt onorat că m-ați comparat cu domnul Berko. O, e mai bine decât să fii comparat cu Jacob Rees-Mogg. Berko are un stil mai colorat, care mi-e mult mai pe plac decât cel al domnului Jacob Rees-Mogg. Oricum, acum vreau să îi mulțumesc conferinței președinților pentru faptul că au confirmat faptul că procedura de aviz conform din Parlamentul European va începe doar după ratificarea de plină din partea britanică. E important. Și asta e scris și în rezoluția noastră. Și, dragi colegi, eu cred că trebuie să ne folosim de acest răstimp de, până la votul uh, respectiv pentru a soluționa ultimele probleme care încă mai persistă legate de drepturile cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit. Și încă mai sunt câteva chestiuni de soluționat avem problema celor 200.000 uh, de cetățeni vulnerabili care au nevoie de asistență. E vorba de cei care vor rata termenul și aici un membru al guvernului britanic a spus că va, vor recurge la deportări. Ei bine, problema asta trebuie soluționată cât mai clar înainte. Nu există niciun fel de deportare a acestor cetățeni. În al treilea rând, uh, Există o diferență între statutul de persoană care are drept de ședere rezident permanent și cel temporar. Și pentru mine nu e clar de ce unii sunt, uh, au acel statut de rezident temporar, alții de permanent. E o autoritate permanentă care monitorizează situația. E o autoritate independentă. Asta nu e clar stabilit în texte. Noi trebuie să ne asigurăm că cei care monitorizează situația sunt independenți. Deci, înainte ca Parlamentul să dea unda verde, eu aș vrea ca aceste probleme să fie rezolvate, dragi colegi. Nu vrem ca cetățenii europeni să devină victimele încă în, în, într-un, în cazul încă unui scandal Windrush. Așa ceva nu se poate întâmpla. În ultimul rând, profit de această intervenție pentru a spune câteva lucruri bune despre Jean-Claude Juncker, însă văd că deja a părăsit sala. Și mai ales vreau să mă adresez și domnului Donald Tusk, să-i mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în timpul acestor cinci ani. Am colaborat foarte mult și vreau să-i urez mult succes în ceea ce privește provocările sale viitoare. Unele vor fi într-o țară majoră din <laughs> estul Europei, de altfel. Mult noroc, dragă Donald. Vă mulțumesc acum, domnul Smith, un minut și jumătate. Mulțumesc, dragi colegi. Mă voi limita și eu la Brexit doar, nu e nimic surprinzător. Noi cei din Scoția mulțumim foarte mult pentru efortul noastră, domnule Barnier, de a menține poarta deschisă. Scoția apreciază asta foarte tare, după cum apreciază Regatul Unit. Ați fost un prieten pentru Regatul Unit. Vă mulțumesc. Ultima dată, dragi colegi, când ne-am întâlnit pentru a discuta despre acest subiect, am spus că voi avea încredere în uh, Parlamentul Britanic, dar problema este că sunt cei care vor uh, să terfelească prin noroi orice fel de acord găsiți dumneavoastră. N-aș vrea să mi se tot dea dreptate. Vedem peste noapte mișcări de, care ne îngrijorează, vedem uh, cum în general, se subminează dreptul cetățenilor din Regatul Unit, cetățeni uh, care, cetățeni europeni, cărora li s-a spus că nu se va schimba nimic cu, în urma brexit dar se schimbă chiar de acum, înainte de ratificarea textului, cu faptul că oamenii aceștia își pierd dreptul. Trebuie să uh, Uh, na, știu că nu aveți ce face, nu puteți să controlați cine vă sunt interlocutorii, nu e vina dumneavoastră, dar Regatul Unit este în haos la ora actuală. Guvernul domnului Johnson se atârnă de un fir de ață, cuvântul nu mai valorează nimic, deși uh, ei au vrut să implementeze de bună credință Brexitul. Iar în ceea ce privește Westminsterul, vreau să uh, fac trimitere către o scrisoare din partea Parlamentului Scoțian și Parlamentului Țării Galilor. Și noi trebuie să ne exprimăm consimțământul, însă nu ne-am exprimat niciun consimțământ deocamdată. Deci, haideți, dragi colegi, să fim realiști. Nu se poate ca Westminsterul să facă o ratificare propice a acestui acord cândva săptămâna aceasta. N-ar trebui ca noi să punem în pericol credibilitatea acestui Consiliu, credibilitatea acestui Parlament, făcând jocul uh, ciudat al acestor interlocutori. S-a cerut uh, o prelungire, așa cu dinții strânși din partea premierului, s-a cerut însă totuși, nu a fost acordată. Pentru cât să fie acordată? Pentru un an? Pentru mai mult? Poate că domnul Johnson și ai săi și-au pierdut timpul până acum, dar noi nu. Noi uh, vom încerca să găsim o soluție și pentru asta avem nevoie de mai mult timp. Mulțumesc! And I'm afraid, Alan... Alan, mi se pare că ți-ai și epuizat timpul, ai și depășit. Am răbdare de ori, fiindcă avem totuși timp la dispoziție, dar, dragi colegi, vă rog frumos uh, să transmiteți mai întâi uh, mesajul dumneavoastră și după aceea să construiți uh, cu argumente. Urmează acum domnul Moiten. Domnule Tusk, domnule Juncker, e o farsă. O farsă a intervențiilor fără sfârșit. De mai multe ori, britanicii au spus că vor Brexit cu un referendum, cu o majoritate, cu o decizie clară. Dar până acum nu au plecat. Deci cine mai îndrăznește să explice oamenilor cum va arăta ratificarea acordului uh, de ieșire? Ați avut mare succes în a face acordul de ieșire cât se poate de neatrăgător, în așa fel încât să faceți Brexitul neatrăgător și improbabil. Dar iată că Boris Johnson, până la urmă, totuși, va găsi o uh, totuși a găsit o majoritate pentru retragere, dar s-a negat votul. Și John Burko joacă și el un rol în așa fel încât uh, neagă și amână mereu un vot. Toți pun piciorul pe frână, este un uh, joc foarte bizar. Asist la acest spectacol trist cu un ochi care plânge și un ochi care râde plânge pentru că suntem niște martori istorici la felul în care sunt pervertite procesele democratice. Unul care râde pentru că știu că cei de la partidul Brexit sunt aici și care îmbogățesc uh, aici dezbaterea, călcându-vă pe nervii dumneavoastră colectiviști, ceea ce este um, îmbucurător. Mulțumesc! Domnule Moiten, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Ansip? No, no, no a A, n-a fost un cartonaș albastru. Îmi retrag întrebarea. Sau nu, nu vreți. Deci nu vreți cartonaș albastru, nicio problemă. Trecem la domnul Epping. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Consiliul European n-a găsit un acord în ceea ce privește începerea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania. Și foarte bine, pentru, și asta mulțumită Franței, pentru că este nevoie să discutăm mult mai mult înainte să începem aderarea. Apoi, în ceea ce uh, privește mai întâi să iasă britanicii, doar pentru a intra Albania și Macedonia de Nord, nu mi se pare un schimb foarte bun, mai ales că va fi un schimb pe corupție. Uh, gândiți-vă un pic că Columbia și Macedonia de Nord sunt pe picior de egalitate în ceea ce privește corupția. în ceea ce privește România, uitați-vă, în 2007 toată lumea a crezut că România este gata de aderare. Corupția era o problemă mare la vremea respectivă. România a intrat în UE, banii au curs înspre România, România și corupția s-a înrăutățit. Deci a urmat o criză politică după alta. Turcia iarăși este o mare problemă, căci din 2004 Uniunea, Comisia Europeană a, a uh, găsit acolo uh, un omolog foarte periculos, Erdogan. Franța însă, iată, a blocat uh, procesul de uh, aderare. Nu sunt de obicei de acord cu Franța, dar de data aceasta trebuie să spun la France, merci. Un minut, doamna Anderson. Cu microfon. Sperăm să ajungem la un acord, însă aceasta înseamnă tot uh, Brexit uh, pentru Irlanda de Nord. Este un compromis uh, foarte ciudat și dacă lucrurile se complică și mai mult și până la urmă avem un consimțământ și din partea unioniștilor, atunci niciodată nu vom mai restaura această adunare. Acest uh, acord uh, arată părțile cele mai urâte ale Brexitului. Evită aceste lucruri, evită o frontieră dură, uh, controle la frontiere și un sistem de TVA comun. Acest lucru este extrem de important, însă trebuie să se aplice standardele europene și să reduc standardele britanice în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, drepturile consumatorilor, protecția mediului. Acest lucru este dăunător. Suntem, uh, avem dreptul să rămânem în jurul casei europene, însă doar pe jumătate. Oamenii doresc uh, ceea ce este cu adevărat uh, real. Unitatea irlandeză este importantă. Acest parlament trebuie să recunoască aceste drepturi, trebuie să faciliteze și trebuie să se pregătească pentru unitatea Irlandei și să nu adoarmă la volan. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harris, un minut. Butonul se află în fața dumneavoastră. Deputații din Parlamentul meu pun capăt unui acord pe care l-au cerut cetățenii și niciun acord care a fost cerut de cetățeni nu poate fi tratat astfel. Parlamentul are nu are mandatul democratic pentru referendum sau pentru a se opune acordului, însă o fac. Deci controlul le-a fost luat cetățenilor. Însă noi nu renunțăm. În ciuda faptului că majoritatea britanicilor nu vor să schimbe rezultatul uh, de la referendul de la Brexit. Deci eu țin să uh, îi felicit pe milioanele de cetățeni care au apărat pentru ceea ce au crezut în 2016 și care încă au curajul de a nu renunța. Acești oameni arată fața cea mai bună a Regatului Unit prin perseverența lor și prin încrederea pe care au acum la greu. Poate încercați să ne uh, impresionați prin acest, uh, aceste negocieri care, din punct de vedere emoțional, au fost uh, o montan rus. Însă oamenii sunt foarte hotărâți și se vor face auziți până la capăt. Can I... Sorry. Stimată doamnă Harris, dragă doamnă Harris, mă ascultați? Președinta încearcă să comunice cu dumneavoastră. Acceptați un cartonaș albastru de la doamna Grapini? Da, eu întotdeauna vreau să am o dezbatere. Grapini. Doamna Grapini. Mulțumesc, doamna președintă stimată colegă în discursul dumneavoastră ați folosit

aș vrea să menționez cei 54% din sondajul de săptămâna trecută și cei 17 milioane de oameni care au votat în 2016 și pe care să nu-i uităm. Asta înseamnă majoritate în continuare. Sir, again,